So once more, my dear colleagues, let me open uh, colegi, part of, uh, of... Dragi colegi, redeschidem ședința, partea de după masă. Primul punct pe ordinea de zi este punctul 12, raportul domnului Schlitter asupra nanomaterialelor. Aș vrea să-l întreb pe raportor dacă dorește să ia cuvântul sau dacă dorește să treacă direct la vot. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de un subiect nou. Din cauza problemelor pe care grupurile le-au avut să se coordoneze. Negocierile au fost dificile pentru că acordurile pe care le-am avut la început a trebuit să le schimbăm după aceea, să le schimbăm din nou și până la urmă a fost foarte greu să găsim o poziție comună care să fie susținută. Aceasta cred că se explică prin noutatea subiectului și a trebuit să vedem care sunt pozițiile noastre în cursul negocierilor. Sper însă ca compromisul de astăzi să poată fi acceptat. Și acum, în ultima clipă, am auzit că s-ar putea ca liberalii să nu mai accepte compromisul sau amendamentul consolidat numărul 19. Aceasta este ultima știre. Însă aceasta ar fi un lucru tare neplăcut pentru că dacă nu spunem nimic în legătură cu comunicarea Comisiei care nu acoperă îndeajuns legislația necesară și nevoile acesteia, atunci cred că nu mai ținem cont de principiile de bază ale raportului, așa că aș vrea să vă rog, dragi colegi, să țineți cont de acest punct de vedere și să votați amendamentul consolidat 19, pentru care aveam la început o susținere foarte largă. Acum, dacă aceasta dispare, e foarte greu să facem negocieri. În rest, cred că putem începe votul și sper să adoptăm amendamentele consolidate și de compromis și atunci votul ar trebui să fie foarte rapid. Și rezultatul în cazul acesta ar fi mai bun, mai coerent pentru că propunerea originală a raportului a fost uh, eliminată pentru a avea o poziție mai neutră în ceea ce privește nanotehnologiile și de asemenea pentru ca toată lumea să-l susțină. Deci sper să putem vota amendamentele de compromis și consolidate și în felul acesta vom transmite un mesaj foarte clar despre ce vrea Parlamentul și fără prea multe judecăți de valoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Putem trece acum la procedura de vot. Toată lumea e pregătită cu uh, cardul de votare și cu listele de vot. Începem cu compromisul 1 și 2 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, 4, 5, 6, 7 pentru, împotrivă,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 Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 13 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. Yeah. The vote is closed now. S-a închis votul. 19 pentru, 10 împotrivă, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Consolidat 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Consolidat 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Consolidat 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Consolidat 19 pentru, Împotrivă. Abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul pentru amendamentul consolidat 19. Mai așteptăm câteva secunde. S-a închis votul. 17 la 13 se adoptă. Consolidat 20 pentru Împotriva abțineri, cred că e aceeași majoritate, se adoptă prin urmare. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Consolidat 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Consolidat 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Consolidat 24 pentru, împotrivă, Vom face o verificare electronică pentru amendamentul consolidat 24. Vote and vote is already open and, and now the vote is closed. S-a închis votul. 17 pentru, 13 împotrivă, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Consolidat 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Consolidat 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Consolidat 28 a fost retras, 29 pentru, împotrivă, Vom face o verificare electronică pentru amendamentul consolidat 29. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Aceeași majoritate, 17 la 13, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Îndemnul consolidat 35 pentru, Împotrivă. Cred că este aceeași majoritate, dar vom face o verificare electronică pentru că nu ați ridicat mâna de ajuns. Verificăm amendamentul consolidat 35. Yeah, now I see it will be the same that the vote is closed. S-a închis votul. 17 la 13, într-adevăr, aceeași majoritate se adoptă. Am să văd acum care sunt amendamentele caduce din cauza amendamentelor de compromis sau consolidate. Votăm acum uh, Employment 7 pe pagina 5 în dosarul meu. Ați găsit în dosarele dumneavoastră cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, Vom face o verificare electronică. Amendamentul 90, a Vestund. and now it will be 17.14, I think. Yeah. <laughs> Point of order? Un punct de ordine, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, însă vreau să vă spun că cartea de votare pe care o avem mi-a dispărut. Am căutat-o și n-am găsit-o, așa că am cerut serviciilor competente să-mi dea alta, așa că nu pot să votez. Îmi pare rău. Germana mea nu e prea bună, dar am înțeles uh, că aveți probleme cu cartea de votare sau ceva de genul acesta. Poate că este o problemă personală pe care o aveți. Puteți primi una suplimentară dacă se poate sau poate avem și alte posibilități tehnice pentru a rezolva această situație. Nu, așa ceva nu e posibil. She's, she's present, but, but we have had... Este prezentă, am avut deja astfel de situații, avem deja reguli în această privință dacă vreți să luați cuvântul pe un punct de ordine, atunci vă rog să ridicați mâna, vă rog să nu strigați în sală, ne aflăm acum la ultima întâlnire și am hotărât deja de mai multe ori că nu vom face excepții la votul electronic. So, uh, uh. We just already checked uh, Asa Westlund amendment. Verificăm amendamentul 90, Asa Westlund. Acesta fusese adoptat cu 17 la 13. Amendamentul 78, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 79 pentru? Împotrivă? Abțineri. Putem verifica, dar e aceeași majoritate. Vom verifica, dacă doriți. Oh, there is one additional member present. A venit un membru în plus, deci numerele nu vor mai fi aceleași. Vom avea 17 la 15 probabil. S-a închis votul. 16 la 15. Dar oricum se adoptă. 68. Cine este pentru? împotrivă, reluăm votul, vom face o verificare electronică pentru amendamentul 68. Ok, the vote is open. S-a deschis votul pentru 68. S-a închis votul. 16 la 17. A venit uh, doamna Gutierrez Cortines. Amendamentul domnului Schlitera, 80 pentru, împotrivă. Vom face o verificare. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 17 la 16. Se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul la amendamentul 81. S-a închis votul 16 la 17. Se respinge. Văd că domnul vicepreședinte Blockland a devenit persoană importantă aici. Employment 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Employment 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82 raportorului pentru, împotrivă, vom face o verificare electronică. S-a deschis votul pentru amendamentul 82. S-a închis votul. 19 la 16 se adoptă. Employment 13 pentru, împotrivă, abțineri. O majoritate diferită vom face o verificare electronică pentru Employment 13. S-a închis votul. 22 la 13 se adoptă. Employment 14 pentru, împotrivă, vom face o verificare electronică. Toată lumea a votat? S-a închis votul. 18 la 17 se adoptă. 88, Katie Sinot, cine este pentru, împotrivă. Facem o verificare electronică la amendamentul 88. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 13. Se adoptă. 106. Ferreira pentru împotrivă, abțineri. Facem o verificare electronică, s-a deschis votul. S-a închis votul, 17 la 16 se adoptă. 93 pentru, împotrivă, Abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 13. Se adoptă. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă aproape identice, 96-97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Foarte bine, vom face o verificare electronică la amendamentul 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. 9 voturi pentru, 24 împotrivă. Se respinge. O 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Employment 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Aici spune că sunt caduce dacă consolidat 28 este adoptat, dar n-a fost adoptat, așa că trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 31. The vote is closed now. 18 in favor. S-a închis votul, 18 la 17 se adoptă. 34. Amendamentul 34 Slater, cine pentru, împotrivă, Aceeași, uh, același rezultat, cred, dar vom verifica să deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru, 17 împotriva, se adoptă. 35, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 43, șlituri, cine pentru? Împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Mm, vom verifica totuși 43 șliter. S-a închis votul. 30 pentru, 5 împotrivă, se adoptă. 44. Ă, cine pentru, împotrivă? Abțineri. Verificăm, de asemenea. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 17 pentru, 18 împotrivă. Se respinge. Decizia domnului Blockland. Amendamentul 45. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vote is open. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 17 la 17 se respinge. Amendamentul 46, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica prin vot electronic. Să deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul.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 The vote is closed. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, 14 împotrivă, se adoptă. Thanks to raportor Carl Schlitter and Mulțumesc raportorului Carl Schlitter. Felicitări. Și acum trecem la punctul 14. comitologie, înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice, REACH, Voi da cuvântul lui Guido Sacconi dacă este nevoie. Și apoi trebuie să votăm uh, întrebarea orală și uh, propunerea de moțiune de rezoluție. Guido, ai cuvântul. Uh, uh, Dragi colegi, trecem la următorul punct. Vă rog, vă rog permiteți lui Guido Sarconi să își facă declarația. Fiți răbdători și faceți uh, liniște. Guido, vă rog. Mulțumesc. Cu această inițiativă a noastră, de acum cât, ceva vreme deja, ne jucăm rolul de și anume acela de a ne asigura că REACH se aplică corect. În luna februarie, Comisia a publicat o decizie conform comitologiei în legătură cu unele dispoziții de punere în aplicare ale REACH în anexa 17 se va insera fosta anexă 1 din directiva precedentă din 77 761 în care se reglementa punerea pe piață a substanțelor periculoase și limitele Um, pe care le-am stabilit pentru punerea pe piață acestor substanțe periculoase. Această decizie a fost luată de comisie și printre substanțele care fac obiectul unor restricții, la punctul 6, dacă nu greșesc, se prevede se, se prevăd reguli pentru fibrele de asbest. Al, al caracter periculos este bine cunoscut, deci nu este pentru prima dată, dar Comisia aici confiră anumite derogări pentru anumite state membre care pot să facă recurs la derogări în anumite condiții de securitate și mai ales în ceea ce privește instalațiile de producția clorului în care se folosesc anumite diafragme care folosesc uh, anumite tipuri de fibre și anumite crisotile și se prevăd uh, și excepții pentru anumite articole care includ fibre de asbest. Iată care este modificarea prevăzută pentru directivă, cu revizuire în 2011 prevăzută. Deci derogarea ar fi suprimată pe viitor, dar acest lucru nu este spus explicit și, deci, cu acordul tuturor grupurilor politice, am propus să facem o uh, să prezentăm o rezoluție în care spunem că nu ne opunem propunerii comisiei, dar cerem comisiei ca în anii următori să aplice anumite dispoziții care să implice dispariția totală a acestei substanțe până în 2015. Deci, pregătim un fel de phasing out al folosirii asbestului și folosirii unor, folosirea unor uh, substanțe de substituție. În anumite astfel de produse de substituție sunt deja folosite de altfel. În unele cazuri, bineînțeles, va fi vorba și nu e ușor, uh, știm asta, uh, se pune problema cum vom reuși Uh, să eliminăm instalațiile care conțin uh, asbest și cum vom elimina pur și simplu azbest, un lucru care nu e ușor deloc. Și, dar tocmai asta întrebăm comisia, așteptăm un răspuns la această întrebare. Am avut contacte cu comisia în ultima vreme și am vrea să știu dacă comisia este gata să urmeze recomandarea noastră în acest sens. Mulțumesc! Thank you very much. Very much indeed. Uh, so, uh... Mulțumesc foarte mult. Doresc coordonatorii sau raportori din umbră să spună ceva, John Bowes și domnul Musacchio. Sorry? Sunt de acord, spune domnul Bowes. Deci înseamnă că susțineți această propunere, da. Bun, domnul Musacchio. Sì, io voglio spendere qualche parola in più del mio amico. Eu vreau să spun uh, câteva cuvinte în plus față de ce a spus domnul Bowis, pentru că uh, în ultima vreme am participat la o întâlnire pe tema, pe o ședință pe tema amiantei și uh, asbestului, mă scuzat și am auzit acolo informații absolut dramatice în secolul trecut. au avut uh, murit uh, oameni din această cauză și vârful uh, piramidei acestor morți va fi registrat în 2018. Deci iată care sunt consecințele acestei politici. Există unele elemente care apar mai târziu în timp și sunt legate de durata de expunere. Aceste lucruri mă, mă afectează personal și susțin solicitarea domnului Saconi. Noi votăm aici uh, dorința noastră de a exista o strategie, date, pentru a ieși din această situație de coșmar care a afectat um, viața a sute de mii, a milioane de persoane. Avem, deci, o responsabilitate morală pe care trebuie să ne asumăm și consider că Parlamentul cu are o responsabilitate fundamentală și trebuie uh, să apărăm aceste propuneri, această propunere noi ca Parlament. Mulțumesc! Thank you very much Mulțumesc! Prode. Mm. Domnul Prodi. Mulțumesc, domnule președinte. Mă surprinde faptul că această dezbatere are loc uh, aproape exclusiv în limba italiană, dar Aș fi vrut să insist asupra unor aspecte care nu se referă mod de doar la consecințele asbestului, nu se referă doar la persoanele expuse în mod direct, ci și părinții acestora, de exemplu, sau rudele acestora, uh, care, de exemplu, uh, spală hainele de lucru ale persoanelor expuse. Deci, iată, și persoanele care spală aceste haine sunt expuse uh, asbestului. Deci, iată, trebuie să găsim o soluție pe termen lung, în, nu doar în scopul eliminării uh, Um, a azbestului, ci trebuie să procedăm și de la denaturarea acesteia, să trebuie să se retragă particulele fine silicații care riscă să ajungă pe căile respiratorii și uh, să creeze uh, probleme uh, de sănătate ale căilor respiratorii. Deci cimentul trebuie tratat astfel încât fibrele să fie complet distruse și incorporarea lor în ciment nu oferă garanții de distrugere, de distrugere completă. Cred că aceste fibre la un moment dat riscă să se regăsească în suspensie în aer și simpla aruncare a acestor materiale nu rezolvă problema. Uh, Um, trebuie ca acestea să fie descompuse, materialele pot, trebuie vitrificate. Mulțumesc! Thank you. Carol Mulțumesc, domnul Schlitter. Tack, herr ordförande. Jag har bara en väldigt kort fråga till kommissionen egentligen. Vă mulțumesc. O întrebare foarte scurtă pe care aș dori să o adresez Comisiei. Când vom avea o propunere pentru industria de construcții, pentru că ne-ați promis acest lucru de mult. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, spune președintele. Deci pot să dau cuvântul reprezentantului comisiei, domnul Baus Berend. Da, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului Saconi pentru munca depusă în revizuirea acestui proiect de uh, regulament al Comisiei și pentru rezoluția pe care a redactat-o și aș dori să vă asigur că niciodată Comisia nu a avut uh, intenția de a slăbi restricțiile în ce privește interzicerea asbestului peste tot și înțelegem obiecția Parlamentului European uh, în ce privește uh, phase-out-ul pentru eliminarea asbestului. Această rezoluție transferă restricțiile pentru substanțe, substanțele care care au fost adoptate în ultimii 30 de ani conform uh, uh, directivei 2566 am uh, revizuit formularea împreună cu statele membre și încercăm să ne adaptăm la noul context juridic și să îl clarificăm și să îl facem mai ușor de înțeles. Regulile pentru azbest uh, sunt separat și uh, derogarea la care se referea domnul uh, Saconi, derogarea pentru folosirea sistemele electronice, a existat deja în regulamentul actual. Patru state membre o folosesc și am revizuit aceasta și în 2006-2006 împreună cu statele membre, cu companiile și cu reprezentanții lucrătorilor care și-au transmis opiniile în ce privește această derogare. Deci regulamentul pe care îl discutăm nu slăbește Eh, regulile precedente, niciun fel. Eh, următoarea derogare este pentru 2011, pentru că știm că companiile încă depun eforturi pentru a găsi substanțe de substituție și așteptăm ca până în 2011 să avem, să avem aceste substanțe. Apoi, eh, deșeurile la care se referea domnul Saconi, companiile ne-au furnizat informații conform cărora deșeurile generate în acest proces sunt de uh, neutralizate și sunt transformate în uh, substanțe uh, pe bază de sticlă care nu mai arată ca și fibrele de azbest. Pentru a răspunde la întrebarea domnului Schlichter, aș dori să o transmit colegilor de la DG ENVI, de la cei care se ocupă pentru deșeuri. Nu pot să vă dau un răspuns acum pentru că nu e de competența mea, însă o să vă transmitem uh, un răspuns de la DG Envy în uh, curând. Vă mulțumesc. Cu permisiunea dumneavoastră, cred că putem trece la vot. Votul întrebării orale și proiectul de rezoluție. Nu, Ghido Saconi, da, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doream doar să insist asupra unui aspect pe care l-am neglijat în prima mea intervenție. Aș vrea ca lucrurile să fie clare. Nu aș fi fost de acord să acceptăm aceste derogări pentru aceste șase instalații industriale, dintre care patru, uh, uh, uh, care se află în patru state membre europene. N-aș dori să mă refer nici la articolele pentru care încă se mai poate comercializa Uh, se mai pot comercializa produse care conțin azbest. Însă nu trebuie să depășim data limită de 2005, atunci a fost făcută cererea de autorizare. Însă acum trebuie să uh, ne asigurăm că acest uh, material care este foarte periculos, este bine tratat. Să nu uităm că în țările uh, de unde importăm uh, asbestul, situația nu este uh, la fel ca cea în Uniunea Europeană. Deci aici intervine și răspunderea noastră, așa cum spunea colegul Muzachio. Așa cum uh, ni s-a comunicat, domnule președinte, uh, v-am spus că textul rezoluției va fi îmbunătățit prin intermediul unor amendamente tehnice, apoi uh, mai sunt și câteva greșeli de formulare. Doriți să vă vă, vă, vă, vi le transmit acum, însă știu că v-au fost transmis, transmise prin mail-uri, însă să știți că există două, trei cuvinte care trebuie modificate sau eliminate. cred că trebuie să, să se găsească o soluție la nivelul Comisiei, însă nu mai târziu decât astăzi. Președintele, m-am lămurit că am înțeles bine ce spuneați. Ă, întrebam dacă am putea să ne explicați acum și apoi să votăm propunerea de rezoluție astfel modificată. John Bowis. Domnule președinte, pentru a confirma ce spunea Guido Sacconi, cu toții am primit lista micilor modificări, suntem de acord cu ele, deci putem vota întregul proiect de rezoluție. Deci nu e necesar să mai avem o altă declarație, toată lumea e la curent, grupurile politice au uh, primit uh, modificările și deci putem vota întrebarea orală și apoi vom vota uh, propunerea de rezoluție. E clar acum? Bun. Deci primul vot, vot electronic. Sau mă întreb dacă se poate să organizăm fără vot electronic. Cine este pentru întrebarea orală? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cine este pentru propunerea de rezoluție astfel modificată? Avem nevoie de nume. Vot electronic, uh, spune Andreas. Bun. A votat toată lumea. S-a închis votul. 16 pentru, 4 abțineri, niciun vot împotrivă. Vă mulțumesc foarte mult și felicitări lui Guido Saconi. Calendarul, deci, se va vota la plenară în a doua parte a lunii aprilie și putem astfel trece la punctul 15 de pe ordinea de zi. E vorba de raportul delegației comisiei noastre la al cincilea forum mondial privind apa la Istanbul. Aș dori să dau cuvântul participanților pentru a ne prezenta punctul de vedere. Cristina Gutierrez Cortines, șeful delegației. Sunteți gata, doamnă? Sunteți gata să luați cuvântul? Vă rog. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit foarte mult în presă și s-au spus multe lucruri în legătură cu evaluarea acestui forum, cu care nu sunt de acord. Ar trebui să ne întrebăm de ce s-a organizat acest forum al APEI și să evaluăm rezultatele în funcție de obiectivele sale. Astfel de întâlniri care sunt organizate de ONU și de UNESCO și care sunt organizate de state în cooperare cu mai multe organizații în domeniul apei, au un obiectiv și anume acela de a uh, da un stimulent uh, procesului accesului la apă în lumea întreagă, ținând cont de obiectivele de dezvoltare ale mileniului și, în același timp, reprezintă un schimb de practici și de soluții. Cine participă? În primul rând, adunările parlamentare. Este pentru prima oară când se face acest lucru în domeniul apei și o a doua întâlnire este la nivelul miniștrilor și documentul elaborat de aceștia este cel definitiv. Noi aduceam acolo rezoluția noastră. Principalul obiectiv era acela de a declara apa drept un drept al omului. Iar răspunsul pe care l-au dat uh, jurnaliștii a fost, uh, iată, un eșec foarte mare pentru că acest drept n-a fost recunoscut. Însă aici aș vrea să fac o reflexie. Pentru că dacă din 168 de țări, doar 29 de țări doresc ca apa să fie un drept, atunci acest lucru probabil că e motivat de ceva. În special Canada este cea care s-a opus acestui lucru, în ciuda luptei noastre. Și atunci mă întreb de ce s-a opus Canada. E una cred că dacă singurul obiectiv al nostru ar fi fost să declarăm apa drept drept al omului, atunci, într-adevăr, am fi eșuat. Însă aveam o listă întreagă de obiective, nu doar acesta. Aveam o rezoluție foarte bună, printre altele, care fusese votată aici la Parlament. Și de ce Canada, printre alte țări, se opune acestui drept? Cred că s-a opus pentru că nu avem un concept foarte clar în ceea ce privește drepturile omului și apa. Ce spune Canada, de exemplu? Dacă considerăm drept al omului apa, atunci ce se întâmplă în cazul unor inundații, când apa este, de exemplu, contaminată, pentru că atunci pot fi denunțat pentru că apa nu îndeplinește calitatea necesară. Deci există această teamă că nu sunt bine definite responsabilitățile țarilor și în special acele țări care au rezolvat problema apei sunt cele care se opun acestui drept care n-a fost bine definit. Și eu văd de exemplu că în Spania, atunci când plouă foarte mult, apa este întotdeauna contaminată. Și atunci, cred că e adevărat că acest principiu n-a fost acceptat, însă faptul că 80% dintre țări n-au acceptat acest drept, cred că ar trebui să ne dea de gândit. Cred că ar trebui să insistăm mult mai mult pentru a defini și mai bine ce înseamnă pentru noi acest drept al omului și care sunt responsabilitățile mm, țărilor pentru a nu fi denunțate după aceea. În al doilea rând, o idee pe care a introdus-o Parlamentul și care a fost prezentată de echipa noastră și care a fost un obiectiv comun pentru noi, este următoarea. Drepturile omului nu sunt o afirmație fără conținut. Dacă nu există o legislație prin care să se oblige țările să se îndeplinească aceste drepturi, cum ar fi, de exemplu, directiva apei, atunci drepturile omului nu pot fi garantate. Țările trebuie să-și iau un angajament pentru a face o legislație în paralel, astfel încât să permită cetățenilor să fie protejați. E vorba de o construire a capacităților și o construcție legislativă care este absolut necesară pe lângă cea a infrastructurilor și care va face ca acel drept să fie respectat. Ce vreau să spun cu aceasta? Că problema este foarte complexă și că trebuie să analizăm ambele părți. Există o parte legislativă, o parte de răspundere penală. Am spus cine contaminează, cine poluează plătește pentru a evita contaminarea râurilor în Europa, de exemplu, și pentru că, de fapt, Europa ce oferea nu era doar o simplă rezoluție, ci un pachet legislativ foarte bun, cum ar fi, de exemplu, directiva apei, care poate fi exportat și în afara Uniunii Europene și în afara Europei. Aceasta este o temă de dezbatere foarte importantă. Au existat însă și alte teme esențiale care au început să fie dezbătute. De exemplu, problema apelor transfrontaliere este o problemă foarte delicată. De fapt, 60% din apele acestei lumi sunt râuri transfrontaliere și în Orientul Mijlociu există baraje gigante care uh, duc la tot felul de conflicte, pentru, cei ca, pentru că cei care se află în amonte sunt cei care blochează după aceea accesul la apă la ceilalți. Și noi în Spania avem această problemă, însă acordul nostru pe care îl avem cu Portugalia este un acord modelic și practic ne-a făcut să nu avem probleme de-a lungul timpului, astfel încât să avem niște reguli ale jocului foarte clare pentru resursele de apă. Și Turcia, de exemplu, nu era interesată de această temă pentru că are probleme foarte mari cu țările din jur, cu Iranul și cu uh, Siria în ceea ce privește resursele de apă. De aceea a încercat să lase această temă deoparte în calitate de organizator. Care au fost celelalte teme dezbătute? S-a manifestat un deosebit uh, interes față de ultimele lucrări ale UNESCO. Și cred că ar trebui să-i invităm aici pentru a ne prezenta acest lucru. Într-adevăr, una dintre probleme este acea lipsă a capacităților de infrastructură și de sistem financiar. Acestea pentru a putea garanta dreptul la apă. A existat și o dezbatere în legătură cu apa publică și privată și acolo am avut un rol important de jucat. Noi adusesem în rezoluția noastră un aliniat în care se spunea că relația public-privat trebuie să fie una echilibrată. Iată de ce ambele părți sunt importante, pentru că chiar dacă apa este de domeniul public, trebuie să se admită că de multe ori există și o prezență activă a părții private care este foarte importantă. Și, bineînțeles, că sindicatele, cum era de așteptat, sunt, uh, doresc ca apa să fie doar de domeniul public, așa cum e ușor de înțeles din partea lor. Însă, în rezoluția noastră, important era să găsim un echilibru între cele două lucruri pe care l-am și făcut. O temă pe care am dezbătut-o și la care cu greu am ajuns la un consens între deputa de deputați este conceptul de solidaritate în ceea ce privește apele transfrontaliere. Poziția mea personală în legătură cu împărțirea acestor resurse transfrontaliere este că aceasta este principala problemă a țărilor care au mari resurse de apă și în special o problemă foarte mare în Africa. Trebuie să vedem dreptul pe care îl are Siria sau Gaza de a împărți aceste resurse cu țările vecine. Deci e vorba aici de un principiu pe care l-am menținut. Până la urmă, cred că s-a făcut o foarte mare conștientizare, pentru că există foarte multe țări care încearcă să ofere servicii de calitate și de control al calității apei. S-a vorbit foarte mult despre rolul femeii și cred că s-a vorbit mai puțin aici decât în Mexic. Însă E adevărat că din cauza crizei economice au fost prezenți mai puține, mai puține actori, mai puține state și de aceea să vorbim mai puțin. Dar cred oricum că obiectivele noastre trebuie să fie menținute pentru ca apa să fie recunoscută ca un drept. Și cred că Europa trebuie să contribuie la aceasta, să analizeze cu atenție, să vadă cum se poate aplica acest drept al omului în cazul în care acesta nu este respectat. Să vedem care sunt responsabilitățile țărilor în cazul în care semnează acest angajament. Mulțumesc! Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult. Domnul Roberto Musacchio, vă rog. Mulțumesc. Cristina ne-a explicat foarte multe lucruri și în detaliu. Aș vrea să îi mulțumesc Cristinei în primul rând pentru că a lucrat foarte bine și a prezidat foarte bine lucrările noastre. Există un raport pe care vi l-aș recomanda să-l citiți un text foarte interesant. Au fost acolo foarte mulți reprezentanți ai societății civile, au fost uh, prezente foarte multe țări. Din Italia, de exemplu, au venit 150 de cetățeni care au participat la forumurile societății civile, care avea loc în paralel cu cel oficial. Așa că pot să spun că n-am pierdut timpul, ci din potrivă. Am lucrat din greu. Așa cum spunea și Cristina, rezultatele acestui forum n-au fost primite ca o reușită, cel puțin așa se vedea în spusele presei din Italia. Și acest eșec al nostru în ceea ce privește recunoașterea apei ca un drept. Și în ceea ce privește Mexicul, în ceea ce privește uh, întâlnirea dinainte, unde doar patru țări au cerut ca acest drept să fie recunoscut, acum s-a făcut un progres pentru că de la patru am ajuns la 29 de drepturi. Însă, într-adevăr, dacă apa este recunoscută ca un drept, atunci trebuie să și implementăm acest drept și la ora actuală nu deținem instrumentele necesare pentru a o face. De ce? Pentru că ne aflăm în cadrul unui forum care nu are caracter obligatoriu. și structurile organizatorice ale acestui forum sunt private și nu sunt obligatorii. Am lăsat aici deoparte și o altă greșeală pe care o săvârșisem deja la summitul de la Rio, pentru că nu se făcuse o convenție asupra apei, se făcuse o convenție despre climă și biodiversitate, însă lăsasem deoparte apa. Și lăsând deoparte toate criticile care s-au făcut, cred că limita acestui forum este că nu există acel caracter um, obligatoriu al convenției referitor la, apă. se vorbește despre protocolul de la Kyoto și alte protocoale care au legătură cu, cu ONU și care sunt recunoscute la nivel mondial, în schimb, în legătură cu APA nu. Așa cum spunea și Cristina, am insistat foarte mult pentru ca apa să fie recunoscută în cadrul negocierilor de la Copenhaga în ceea ce privește schimbările climatice, pentru că atât ONU cât și UNESCO ne spun că există o legătură directă între ce se întâmplă cu apa și schimbarea climatică. Această așteptare a noastră ca apa să fie inclusă în chestiunile referitoare la climă cred că ne face să ne dăm seama că avem nevoie de un protocol al apei și că ar trebui să existe o instanță oficială care să poată acționa și să implementeze deciziile care se iau, fără să existe obiecție, pentru că dacă aceasta este recunoscută ca un drept, atunci el trebuie aplicat ca atare. Noi suntem convinși că apa este un drept fără de care nu se poate trăi și acesta este un angajament, însă la ora actuală nu dispune de toate instrumentele necesare pentru a-l realiza. Aș vrea încă o dată să îi mulțumesc Cristinei și v-aș ruga să citiți acest raport care este interesant. Mulțumesc foarte mult! Următorul membru al delegației, doamna Iala Sender. Vă rog, doamna. Mulțumesc! Vroiam să adaug doar câteva cuvinte față de ceea ce au spus colegii mei. Cred că a fost o delegație foarte interesantă în ceea ce privește participarea țărilor și întâlnirile bilaterale pe care le-am avut, cel puțin în anumite cazuri, se aștepta ca Parlamentul să reacționeze în anumite aspecte, pentru că acest lucru se vedea clar în dezbaterile pe care le-am avut. Bineînțeles că noi am susținut ceea ce fusese înscris în rezoluție, și anume că Parlamentul European dorea să susțină petiția parlamentelor pentru ca apa să fie recunoscută ca un drept și apa potabilă să fie un drept al omului, așa cum spunea domnul Musacchio Urmăream îndeaproape dezbaterea ministerială, însă pentru noi era clar că, din punctul de vedere al parlamentelor, acesta era obiectivul final, primordial. Și acest lucru se reflectă și în textul elaborat cu acea ocazie. De asemenea, accesul la apă și la apă potabilă este uh, un drept și un bun public și ar trebui să dispunem de măsurile necesare pentru a duce la creșterea resurselor necesare pentru a implementa acest drept. Cred că pentru viitorul mandat aceasta ar putea fi o sarcină interesantă, pentru că ne-am întâlnit cu reprezentanții raportului Națiunilor Unite în legătură cu apa și de asemenea cu reprezentanții UNESCO pentru a vorbi despre planul hidrologic și am văzut clar că aveam nevoie de un cadru de viitor pentru astfel de forumuri mondiale care să fie într-un cadru mai instituționalizat. Pentru că la ora actuală cadrul în care au loc astfel de dezbateri sunt mai degrabă acest cadru este mai degrabă de tip privat și nu oficial, nu instituționalizat. Deci ar fi bine ca aceste mari dezbateri globale să aparțină unui context precum cel al ONU. Referitor la relația dintre accesul la apă și apa potabilă ca fiind un element important al pachetului schimbării climatice, o poziție pe care de asemenea am susținut-o, iar parlamentele reprezentate acolo, atât din America Latină cât și din Africa, au primit acest mesaj din partea Parlamentului European, l-au primit cu brațele deschise, și anume ideea de a întări și mai mult dreptul la apă și la apă potabilă în perioada post-Kyoto și pentru negocierile de la Copenhaga. Cred că de asemenea, în uh, dialogul pe care l-am avut cu sindicatele, a existat un punct important. S-a vorbit despre criza economică și financiară și felul în care aceasta a afectat acele firme care au privatizat accesul la apă cu mult timp în urmă. De exemplu, modelul britanic era unul îngrijorător și uh, lucrătorii reprezentați acolo ne-au vorbit despre această îngrijorare și despre nevoia de a garanta acest drept al cetățenilor pentru întreprinderi care, într-un moment de criză precum cea de acum, se află într-o situație foarte delicată și uh, conflictuală, pentru că până la urmă e vorba de un bun public și autoritățile publice au obligația de a oferi accesul la acest bun public printr-o gestiune privatizată, o gestiune care are limitele sale și care se văd clar în aceste momente de criză. Iată deci ce am observat acolo în calitate de delegație a Parlamentului European. Aș vrea să mulțumesc acum și secretariatului pentru felul în care ne-au înleznit lucrările la forumul respectiv. Mulțumesc! Uh, Mulțumim foarte mult. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Vreau să-i mulțumesc lui Cristian Gutierrez Cortines, doamnei Alexander și domnul Mustachio pentru contribuții și pentru faptul că au participat la acest forum foarte important. Și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, Ultimul, da. Prezentarea privind uh, STOA. Prezentarea va fi făcută de Doret Corbey. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, pe scurt, acum, eh, la sfârșitul zilei și la ultima ședință a Comisiei pentru Mediu, colegii care în legislatura precedentă um, erau deja aici, asociază STOA, evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice, cu ouăle kinder și surprizele din acestea. Uh, am spus acum doi ani și jumătate că STOA a depășit uh, faza oilor kinder și metodele sale de lucru au fost revizuite mm, cu consecința că anumite proiecte au fost lansate cu, reuș- cu succes, mai ales în domeniul mediului, sănătății și securității alimentare. Aș dori să fac un scurt raport. Nu trebuie să vorbesc aici de conținutul acestei proiecte în detaliu, pentru că puteți găsi informații în legătură cu aceste rapoarte foarte interesante făcute de STOA. Descrierea completă a proiectelor se regăsește în raportul anual al STOA și, în principiu, l-ați primit cu toții la birou. Eu voi face doar câteva observații. S-au făcut anumite studii importante în ultimii ani, mai, în primul rând în domeniul uh, acestor converging technologies, tehnologiilor convergente, um, foarte interesante, ne punem întrebarea ce se va întâmpla atunci când diferitele tehnologii se întâlnesc, biotehnologiile, manipularea genetică, ce înseamnă acest lucru pentru oameni, pentru societate în general. Cred că merită citit un raport foarte interesant, de altfel am avut dezbatere aici și acum, după doi ani și jumătate, nu pot decât să vă recomand să citiți acest raport foarte interesant cu concluzii de mare actualitate. STOA a lansat o altă inițiativă, e vorba de rezistența la antibiotice. Noi la această comisie știm că rezistența la antibiotice devine o problemă majoră în anumite țări, unde se folosesc uh, antibioticele mai mult sau mai puțin uh, bine și util și la oameni și la animale, acest lucru are consecințe dramatice. De aceea avem nevoie de strategii pentru a lupta împotriva rezistenței la antibiotice și STOA a făcut un raport foarte interesant și pe această temă, nu pot decât să vă recomand să-l citiți. Mai sunt și alte proiecte în curs Uh, unul în legătură cu uh, Global Human Health, deci sănătatea umană la nivel mondial, uh, și altul în cooperare cu Agenția pentru Produse Farmaceutice și modul în care oamenii de știință ar putea coopera mai bine pentru ca industria farmaceutică să țină mai mult cont de bolile majore ale de, de nivel mondial. Ne putem întreba ce poate face lumea oamenilor politici pentru ca bolile rare, foarte rare sau altele să fie tratate mai bine. Există proiecte în domeniul mediului, transporturilor și energiei, sistemele energetice ale viitorului. Cunoaștem obiectivul ambițios pe care l-am fixat, cei 3 ori 20 20% energii regenerabile, reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020. Ce putem face concret? STOA se ocupă și de aceste domenii și în, din lucrările sale putem uh, obține informații interesante. Și în domeniul transporturilor ne confruntăm cu provocări foarte interesante. Uh, Human Enhancement este alt proiect uh, la ordinea zilei. Mm, în supra supravegherea Riei Omen uh, au loc aceste lucrări. E vorba de îmbunătățirea sănătății umane, funcțiilor cerebrale ale oamenilor, Cred că se pot face multe în acest domeniu, mai ales uh, la nivelul medicamentelor, dar se pun și anumite probleme morale. Sunt subiecte care trebuie să fie pe ordinea de zi a discuțiilor noastre, așa cum sugerează și STOA. Um, se mai pune problema bunăstării animalelor uh, în mod durabil, problema securității alimentare, uh, testarea genetică, Iată, multe subiecte foarte interesante și, repet, STOA în ultimii ani um, a lucrat foarte bine. Este o satisfacție mare de a face parte din acest grup STOA și cred că lucrările grupului STOA sunt uh, de calitate și cunoștințele informațiile uh, oferite Comisiei pentru Mediu sunt strategice, precum și în general pentru întregul Parlament foarte importante. Bineînțeles, uh, există lucruri unde situația lasă de dorit, STOA nu funcționează neapărat în mod optim, uh, modul în care um, lumea cercetării interacționează cu lucrările Parlamentului nu este optim noi trebuie să îmbunătățim aceste relații. În practică, acest uh, colaborare nu este întotdeauna foarte ușoară. Toate rapoartele STOA, care au importanță politică, de exemplu rezistența la antibiotice, trebuie să fie transmise Comisiei de Resort. Mi se pare un pas înainte important acest lucru. Cred că trebuie să ca discuția anuală cu STOA trebuie să aibă loc la momentul cel mai oportun pentru membrii. De multe ori, eh, oameni de știință de înalt nivel sunt invitați, dar parlamentarii, eh, foarte puțini parlamentari sunt prezenți, deci lucrurile trebuie îmbunătățite în legislatura următoare. Astăzi iau cuvântul pentru ultima dată în Comisia pentru Mediu. Vreau să mulțumesc domnului președinte pentru tot ceea ce a făcut în ultimii doi ani și jumătate și vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru excelenta colaborare. Stau la dispoziția dumneavoastră dacă aveți observații în legătură cu metodele de lucru ale STOA. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, aveți dreptate. A fost ultimul punct Cred că nu avem nimic la chestiuni diverse. Am rămas foarte puțin în sala de ședință. Înainte de a încheia această ședință, vă dau o ocazie. Dacă doriți să faceți intervenții personale, dacă doriți să vă adresați colegilor sau cetățenilor europei, dacă dorește cineva să ia cuvântul, îl primește. Intervenție fără microfon. Nu e o metodă de tortură, doream doar să vă dau această ocazie pentru că încă mai avem mult timp astăzi. Am uh, muncit din greu, am fost rapizi. Deci vă doream să vă acord această posibilitate excepțională de a face o declarație care să rămână în arhivele Parlamentului European pentru această ședință. John Bowis. Mulțumesc, domnule președinte. Iată că ne apropiem de sfârșitul ședinței noastre oficiale și deci e o ocazie de care profit pentru a remarca finalul nu numai al acestei reuniuni, al acestei, acestui um, mandat, ci și al Parlamentului. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră în calitate de președinte pentru faptul că ne-ați prezidat uh, până la sfârșitul uh, acestui mandat, în calitate de președinte, cu mare aplomb, cu uh, au uh, fost foarte multe presiuni asupra dumneavoastră. Cu noi toții suferim de pe urma lor, dar și cu atât mai mult dumneavoastră ca președinte și în țara dumneavoastră. Tuturor ni se poate întâmpla acest lucru, însă aș dori să vă mulțumesc încă o dată și împreună cu dumneavoastră vicepreședintelui secretariatului pentru modul în care v-ați exercitat uh, misiunea și vicepreședintului care v-a înlocuit când uh, nu ați fost prezent. Și pentru că, într-un fel, e o valetă, este ultima mea uh, prezență, ultima mea ședință la această comisie, Uh, dacă nu mai sunt și alte ședințe speciale, dar e ultima ședință oficială după 10 ani îmi uh, iau uh, îmi încep proiectele personale și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au fost colegi de nădejde. Uh, ne-am distrat, însă am uh, muncit uh, și în mod constructiv, noi, Parlamentul și această comisie. Și la această comisie, împreună cu Rich, cu, cu Guido, grijile transfrontaliere, am avut dosare foarte importante pe care noi le-am abordat. Și comisia noastră s-a descurcat foarte bine și ar dori să mulțumesc tuturor deputaților, consilierilor, asistenților care se află în spatele sălii, interpreților, tuturor celor care se ocupă de noi, personalul care se asigură că avem uh, uh, aceste dosare care vin din păduri pe care ni le pun pe masă și apoi se întorc înapoi la reciclat. Aș dori să mulțumesc tuturor din inimă și colegilor care preiau uh, mandatul în uh, uh, Parlamentul următor. Le doresc succes, sănătate, fericire și cât mai mult amuzament în Parlament. Mulțumesc foarte mult, John, și toate cele bune și ție din partea tuturor. Guido Saconi dorește să ia cuvântul. Adesso faccio io come prima ha fatto John Bowes, dico sono d'accordo. Ca și eh, voiam să fac și eu ca John, însă el mi-a luat-o înainte. Eh, nu doream să vă rețin prea mult atenția când am discutat despre asbest, însă nu aș dori să terminăm în lacrimi, pentru că ar fi trist eh, pentru un final de mandat. Însă lăsând gluma la o parte, și eu Uh, mă bucur de faptul că am pus la dispoziția Parlamentului experiența mea și aș dori să vă mulțumesc tuturor tuturor personalităților de aici din sală, inclusiv uh, președintelui. N-a fost foarte ușor să începem uh, acest mandat cu dumneavoastră ca președinte. Poate pentru dumneavoastră tranziția, tranziția aceasta nu a fost ușoară, însă v-ați descurcat cu brio, aș spune cu uh, multă meșteșugie. Am avut uh, dosare foarte grele Câteodată cred că am meritat uh, să intrăm în cartea recordurilor pentru viteza cu care am avansat, însă câteodată și datorită diploma, diplomației dumneavoastră și modului de a proceda. Deci vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru că ne-ați, permite, ne-ați permis să avansăm atât. Mulțumesc pentru rolul pe care l-ați jucat și mulțumesc tuturor colegilor care ne-au ajutat. Trebuie să mulțumesc și secretariatului care a avut rol, un rol decisiv de jucat în acest proces. Ă, sper să terminăm ă, mai repede, să nu ă, terminăm la șase și jumătate, însă aș dori să mulțumesc și prietenilor și colegilor noștri interpreți, fără de care nu am fi putut munci. Pentru unul ca mine ar fi fost imposibil. Eu nu înțeleg nicio boabă de engleză. Am învățat câteva cuvinte, nu, am învățat câteva cuvinte cunosc, de exemplu, termeni din domeniul schimbărilor climatice și alte domenii, dar dacă îmi spuneți, mă rugați să spun noapte bună, nu o să pot. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Chris Davis. Very briefly, Chairman, I want to... Pe scurt, domnule președinte, vreau și eu să mulțumesc și să felicit personalul și interpreții și pe dumneavoastră, domnule președinte, în special. Știu că sunteți foarte categoric în ceea ce privește punctele dumneavoastră de vedere. În ultimii doi ani și jumătate m-a bucurat faptul că n-ați simțit nevoia să vă alăturați lui Caroline Jackson și să vă împotriviți verzilor, dar oricum ați dat dovadă de fairness, de fair play și ați reprezentat această instituție în calitate de președinte a acestei comisii, indiferent de poziția dumneavoastră politică. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Very much indeed. Mulțumesc foarte mult, domnul Schlitter. Aș vrea și eu să vă spun că noi, verzii am fost îngrijorați la început cu dumneavoastră, însă până la urmă a, am greșit, pentru că ați fost foarte corect și v-am apreciat foarte mult în calitate de președinte. Și, domnule Bowis, un discurs nemaipomenit cu care nu pot să, decât să fiu de acord. Ok. Hans Blokland and Dagmar Rodberent. Domnul Blokland și după aceea doamna Rodberent. Mulțumesc. Și pentru mine este ultima ședință după 15 ani de muncă și, așa cum au spus și Guido și John, voi părăsi această comisie și pot să vă recunosc aici că acești ultimi 5 ani au fost cei mai interesanți din cei 15 pe care i-am avut aici. Am lucrat foarte mult, am avut o muncă legislativă deosebit de importantă și cred că din acest punct de vedere comisia noastră a lucrat excelent. Pot să vă spun de asemenea că ultimii doi ani și jumătate sub președinția dumneavoastră mi-au permis să fac mult mai multe decât în perioada anterioară și aceasta m-a făcut cu adevărat fericit. A fost foarte plăcut să lucrăm împreună și să reprezentăm Comisia ENVI atunci când uh, vă aflați, de exemplu, în avion, când nu uh, decolase, decolaseți încă și aceasta se întâmplă. De asemenea, am lucrat foarte bine cu secretariatul. A fost foarte interesant, aș vrea să mulțumesc și interpreților pentru munca lor și tuturor celor care ne-au ajutat. Dragi colegi, am cooperat întotdeauna foarte bine între noi și cred că aceasta este de fapt cartea noastră de vizită, faptul că lucrăm în mod armonios, că am încercat împreună să facem ca mediul să fie mai curat, să avem grijă de el și cred că acesta este punctul nostru de plecare încă de la început și sper să nu vă lipsesc prea mult, nu locuiesc foarte departe, așa că din când în când voi veni pe aici. Thank you very much, Hans And, and... Mulțumesc foarte mult. Doamna Rodberend, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În general, sunt foarte atentă la etichetă și n-ar trebui să vorbesc după ce coordonatorul meu a vorbit, însă astăzi voi face o excepție. Și pentru că mă uit în jur, am senzația că sunt o adevărată fosilă după 20 de ani la Parlamentul European. Timp de 15 ani din cei 20 am fost uh, coordonator, iar în ultimii 5 ani Guido a preluat această funcție, a făcut acest lucru în mod excelent. Voi veni în mandatul următor. Și pot să vă asigur de acest lucru. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc dumneavoastră, pentru că atunci când s-a terminat prima parte a activității legislative, când uh, se afla aici domnul Florenț. E adevărat că atunci când s-a schimbat nu doream să-l pierdem, Ghido a fost foarte clar în această privință, dar dumneavoastră v-ați descurcat foarte bine, ați fost echilibrat, transparent, corect și ați încercat să integrați pe toată lumea și pot să vă spun că mi-a plăcut cum ați prezidat comisia aceasta. Nu avem de ce să vă criticăm, ați construit o adevărată echipă în jurul dumneavoastră. Trebuie să admit acest lucru. Cu toate cele persoane care din când în când s-au schimbat lângă dumneavoastră. Aș vrea să mulțumesc în special interpreților, de care voi avea nevoie și după iulie. Deseori am lucrat împreună, însă nu știm foarte multe despre viețile noastre personale, private. Deci, pentru unii dintre colegii mei, nici nu știam dacă doresc să se prezinte din nou la alegeri sau nu, să vină din nou aici la Parlament. În ceea ce privește Ghido, pe el îl cunoșteam mai bine, știu că are o altă viață și în afara Parlamentului European și îl cunosc, știu că se duce la Florența și probabil că și acolo va lucra foarte bine El poate fi un reprezentant foarte bun al Parlamentului pentru Agenția Substanței Chimice de la Helsinki, dar oricum el are acum viața lui și putem să lăsăm asta deoparte. Însă am știut și de la John Bowis, care mi-a spus uh, mai de mult că și el avea viața lui privată. Știți uh, foarte bine că un an uh, uman înseamnă șapte ani în viața câinilor și, și aici viața parlamentară este mult mai intensă decât viața din afară. Nu știam uh, până, până ieri de alți colegi care nu vor reveni aici la Parlament, de asemenea despre colegul Adamu. Nu știam că domnul Blockland nu se va prezenta Abia adinaur am auzit acest lucru, pentru că n-am avut ocazia să vorbim despre aceste lucruri. Atunci, bineînțeles, Parlamentul va fi diferit și nu ne va fi foarte ușor, dar oricum mi-a făcut mare plăcere să lucrez cu dumneavoastră. N-a fost ușor, nu întotdeauna aveam aceleași opinii, dar exista această înțelegere reciprocă că doream să ajungem la un compromis, chiar și în sânul grupurilor noastre și chiar și între celelalte grupuri. Și aceasta ne-a făcut să lucrăm cu plăcere în ultimii ani și pot să spun cu mâna pe inimă că vă voi simți lipsa. Și pot să vă spun că diseară voi ajunge mai târziu pentru că știam că cocktailul nu știam că cocktailul era la șase jumate programat, așa că aveam o altă întâlnire programată. Aș vrea însă să vă rog pe cei care vor reveni aici. Ați văzut cum se muncește aici, ați văzut ce înseamnă această comisie, ați văzut cât de mare legătură au diversele dosare între ele, cât de greu e să fie separate, pentru că e vorba de un adevărat puzzle, e vorba de un mozaic care trebuie construit. Vă rog să țineți cont de acest lucru atunci când grupurile dumneavoastră politice vor discuta structura comisiilor. Știm că există foarte multe dorințe și Comisia Envi cu toată puterea ei, cu toată puterea ei de a coopera n-a fost comisia cea mai iubită, să spunem, în toate grupurile noastre politice. Și cu toții suntem uh, pe aici și ne ajung la urechi uh, zvonuri care nu vin neapărat de la prieteni ai Parlamentului. De aceea aș vrea să țineți cont de acest spirit de cooperare al Comisiei noastre și sper că cei care se vor întoarce aici să-și dea seama că există o viață și în afara Parlamentului care poate fi la fel de plăcută. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc uh, tuturor. Aș vrea în încheiere să spun câteva cuvinte. Pentru mine a fost o experiență foarte plăcută și aș vrea să vă mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră și pentru tot ceea ce m-ați învățat, cum se prezidează Comisia ENVI la Parlamentul European. Știți cu toții că am avut o carieră politică și chiar dacă am fost observator aici la Parlament timp de un an, această experiență a fost absolut nouă pentru mine. Și atunci când am fost uh, vicepreședinte al acestei instituții alături de doamna Rod Berend, am descoperit multe lucruri și acum mi-am dat seama, devenind președinte al acestei comisii, că probabil că acesta este vârful carierei mele politice. Cred că este lucrul cel mai important și este poziția care mi-a dat acea senzație de succes câteodată. Au existat însă și să zicem, dezastre personale care au survenit în urma acestei poziții. Însă toate aceste lucruri sunt normale într-o viață, într-o carieră politică. Și cred că mă voi întoarce, voi încerca să fac acest lucru, nu mă aștept să fiu din nou președinte al comisiei, pentru că știți că depinde de succesul grupului partidului meu, de numere, de, de tot felul de calcule care trebuie făcute, dar oricum vă promit că dacă mă întorc, voi încerca să fiu membru al acestei comisii și să continuăm această muncă de cooperare cu toți dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne revedem diseară. And the very last I forget. Și ultimul lucru înainte de a uita, Aș vrea să mulțumesc lui Andreas și uh, secretariatului. Andreas a fost îngerul meu păzitor și dacă n-ar fi existat el, n-aș fi fost un astfel de președinte, așa cum m-ați descris dumneavoastră. Îi mulțumesc foarte mult. Yeah. <laughs> Thanks, thanks to all of you. Thanks. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Vom avea ședința coordonatorilor. Vom lua niște decizii tehnice și uh, cu restul sper să ne întâlnim diseară.